misiunea noastră de observare electorală a făcut o treabă extraordinară care va continua să reprezinte o bază foarte valoroasă pentru munca noastră în continuare. Vă mulțumesc pentru acest lucru și pentru dezbaterea de astăzi, care cred că ne va uh, călăuzi în munca noastră ulterioară.